Mulțumesc, domnule comisar de desemnat. Acum începem dezbaterea și primul vorbitor din partea PPE este domnul Burkhard Balz. Aveți cuvântul. Lord Hill, um, Mulțumesc, domnule președinte. Lord Hill, două întrebări care au o importanță generală. În primul rând, instituțiile financiare în Uniunea Europeană sunt foarte variate. Prevederi unitare prin actele delegate fac ca pentru IMM-uri să fie dificil să aibă modele de business de succes. Comisia are obligația proporționalității, însă aceste clauze de proporționalitate trebuie să fie și puse în aplicare. De aceea doresc să vă întreb cum doriți dumneavoastră, în calitate de viitor comisar, să vă asigurați că proporționalitatea nu este o excepție, ci că va deveni o regulă. A doua întrebare se referă refer, la un uh, studiu de impact. Parlamentul solicită de ani de zile evaluări de impact referitoare la reglementările finanța, finan, financiare. Uh, de asemenea, coerența între directive este foarte importantă. Cum doriți să abordați astfel de uh, studii în viitor în calitate de comisar? Uh, Mulțumesc, domnule Balz. Cred că ați atins două puncte foarte importante. Cum obții echilibrul din punct de vedere al reglementării și cum poți să veghezi ca peste tot suntem în măsură să avem uh, reglementări proporționale și putem să urmărim efectul pe care l-au aceste reglementări în diferite sectoare. Din punct de vedere al proporționalității, cred că răspunsul meu ar fi unul care va reveni uh, în această uh, după amiază, importanța echilibrului. Trebuie să avem reglementări care să funcționeze, însă nu trebuie să spunem că fiecare întreprindere are aceleași dimensiuni, deci trebuie să existe o abordare uniformă uh, pentru uh, toate întreprinderile. Deci am marcat acest punct al proporționalității. Apoi, uh, calculând efectul reglementărilor, cred că acest lucru este foarte important și dacă voi fi confirmat, uh, o să dezvolt acest lucru. Într-o serie de discuții pe care le-am avut cu membrii Comisiei Econ înaintea acestei audieri, uh, vorbitori din partea mai multor grupuri, m-au întrebat dacă ar fi oare rezonabil să avem uh, o abordare mai coezivă în diferite zone și cred că instinctiv este o modalitate înțeleaptă de a privi lucrurile. Cred că una dintre provocările pe care le presupune reglementarea uh, este că au existat uh, foarte multe activități în mai multe uh, domenii și asta uh, independent și uh, trebuie să încercăm să vedem care este efectul, a une, efectul unei acțiuni dintr-un domeniu asupra altuia. Mulțumesc foarte mult! Are cuvântul uh, Elisa Ferreira pentru grupul D. Mulțumesc uh, foarte mult, o să vorbesc uh, în engleză pentru a facilita dialogul nostru. Vă mulțumesc că sunteți în mijlocul nostru, domnule comisar desemnat. În răspunsurile înscris către Parlament ați spus și citesc că nu puteți să vă angajați unilateral pentru a propune o inițiativă aparte. Totuși, Comisia Europeană Uh, instituția din care vreți să faceți parte a fost uh, activ angajată în construirea Uniunii uh, Bancare, într-o cooperare constructivă cu Parlamentul, după cum ați observat. Această Uniune Bancară se bazează pe trei piloni. Am creat deja mecanismul unic de supraveghere, avem Um, mecanismul unic de rezoluție. Ceea ce rămâne este uh, garantarea comună a depozitelor, fără de care uh, legăturile lipsesc. Deci, întrebarea mea este, veți prezenta o propunere pentru uh, un plan unic de garantare a depozitelor, care rămâne încă de realizat pentru Uniunea Bancară o să faceți acest lucru înainte de sfârșitul lui 2015 și care va fi uh, structura unui astfel de plan. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Mă bucur că am ocazia să vorbesc despre uh, chestiunea importantă a Uniunii Bancare, ceea ce constituie unul dintre elementele centrale uh, ale portofoliului meu și, cum am spus, prioritatea este să uh, ai următorul, uh, următoarea piesă din puzzle. Și pentru asta trebuie să avem uh, uh, măsuri uh, pentru ca uh, fondul unic de rezoluție să fie uh, operațional sau lua măsuri în acest sens. Uh, Uh, mai avem uh, de făcut mult în ceea ce privește uh, aranjamentele de backstop. În ceea ce privește garanțiile, cred că acest lucru a fost dezbătut aprig în ultimele luni în cadrul acestei comisii și în cadrul altor comisii. Cred că abordarea mea, prioritatea pentru mine, ar fi să Uh, pun în aplicare procesul așa cum este prevăzut, uh, abordarea care există deja în ceea ce vește uh, acest plan unic de garantare a depozitelor cât despre termen, până la sfârșitul anului 2015, nu cred că pot să uh, fac o astfel de promisiune. Cred că uh, trebuie să mergem mai departe cu abordarea uh, creată. Vom vedea, vom vedea cum uh, lucrurile funcționează și în anii ce urmează. Uh, vom avea multe posibilități de a discuta și aceasta va fi abordarea mea. Mulțumesc! Vă mulțumesc! K. Swinburne din partea ICR. Mulțumesc, uh, Lord Hill, și bun venit. Sigur, o să vorbesc în engleză și în ungaleză. Vreau uh, să vă pun întrebări uh, serioase legate de chestiuni de piață, dar o să rezerv acest lucru pentru mai târziu. În ultimile două săptămâni, am uh, ascultat pe coridoare și un lucru care este repetat în permanență este legat de CV-ul dumneavoastră și în special faptul că două companii cunoscute foarte bine de către membrii uh, acestui parlament apar pe CV-ul dumneavoastră și ați fondat o companie, Crula Consultants. Cred că ar fi de ajutor pentru comisie să explicați rolul dumneavoastră în aceste companii și să explicați dacă aveți relații în continuare cu aceste companii. Mulțumesc! O să mă concentrez asupra Quilla Consultant, Consultant, compania pe care am înființat-o în 1998 Celelalte uh, companii sunt uh, din trecut uh, și memoria mea nu este așa de bună, însă în ceea ce privește uh, Quiller Consultants am pornit de la zero, am fost încântat că am putut să angajez oameni care și-au plătit impozitele și am vândut-o acum 8 ani și am plecat 4 ani acum patru ani și jumătate, ea își continuă activitatea. În ceea ce privește posibile relații pe care le-aș avea atunci când am fost uh, rugat să mă alătur uh, uh, guvernului britanic ca ministru al educației și natura muncii mele, am plecat în câteva ore și aceasta a fost sfârșitul oricărei relații. Am avut o serie de acțiuni care mi-au fost date când am vândut afacerea ele au fost, uh, am făcut, uh, am informat asupra acestor uh, acțiuni și am dat instrucțiuni la mai puțin de o zi după ce am fost nominalizat să se vândă toate aceste acțiuni. Acest lucru s-a întâmplat foarte rapid. Deci acțiunile nu mai există și cred că să risipim orice uh, problemă, uh, conflictul de interese este o chestiune serioasă pe care trebuie să o luăm foarte în serios. Cred că cheia conflictului de interese este următoare. Dacă cineva are uh, interese financiare atunci când iau o hotărâre ca și comisar. Nu am acțiuni în nicio companie și nu sunt în Consiliul de Administrație al niciunei companii. Mulțumesc și acum pentru Alde Silvi Gular. Mulțumesc, nu o să folosesc uh, engleza pentru uh, uh, represalii la limba lui Molière, însă o să vă întreb. Uh, autoritatea bancară cere o majoritate uh, între state și uh, cele care uh, nu sunt uh, în uh, SSM. Cred că în acest moment uh, totul funcționează bine, fără uh, a afecta um, activitatea autorității bancare europene. Cred că, după părerea mea, există fragmentări pe piața Uh, unică și uh, aceasta dă în drept de veto uh, statelor membre. Mulțumesc. Îmi cer scuze pentru ceea ce am făcut limbii lui Molier în declarația de deschidere și regret că am făcut acest lucru, însă ceea ce privește fondul întrebării dumneavoastră, aranjamentele specifice care au fost acceptate ca parte a uh, Uniunii Bancare și a uh, relației cu uh, EBA, cu Autoritatea Europeană Bancară, atât cât știu din întrebările pe care le-am pus, se pare că aceasta funcționează. Răspunsul meu la întrebarea dumneavoastră va fi unul scurt. Dacă văd acest lucru ca un model sau dacă mă aștept să fie replicat și în alte domenii, cred că acest lucru a fost uh, elaborat uh, pentru niște împrejurări uh, specifice, Uniunea Bancară, relația între cei care sunt în cadrul Uniunii Bancare și cei care nu fac parte din ea. Mulțumesc! Acum, pentru GUE, Matt Carthy. 2020 domnule comisar desemnat, în iunie 2012 Consiliul a ă, tăiat legăturile dintre datoriile bancare și datoriile suverane. Așadar, ă, ă, cetățenii irlandezi au plătit foarte mulți bani înainte de asta pentru a salva sectorul bancar european populația a plătit 40% din costul crizei. Și dacă va fi dacă veți fi confirmat, veți avea un portofoliu economic extrem de important și ceea ce vreau să vă întreb este dacă, în principiu, ați susține o posibilă cerere a, din partea guvernului irlandez sau altor guverne pentru o recapitalizare retrospectivă a băncilor pentru a obține o redresare efectivă în Uniunea Europeană? Mulțumesc pentru această întrebare și îmi dau seamnă, seama cât de importantă este problema pentru cetățenii Irlandei după dificultățile prin care au trecut. Știu de asemenea că este o, o temă care a fost discutată foarte mult între statele membre ale zonei euro. Aflu că este posibil din punct de vedere juridic în cadrul sta, mecanismului de stabilitate europeană să se efectueze o recapitalizare retroactivă. Din păcate însă nu pot să vă dau încurajarea pe care o doriți sau angajamentul pentru că orice decizie în acest caz trebuie să, luat, să fie luată de la caz la caz și, în orice caz, statele me- membre ale zonei euro vor acționa în mod unanim. Însă, după cum am spus, este un domeniu unde colegul meu, domnul Moscovici, va uh, avea o putere de decizie. Însă, dacă problema va fi ridicată, voi face parte din Colegiul Funcționarilor, care este grupul care va discuta problema. Și sunt sigur că, în lumina circumstanțelor prin care au trecut aceste state, se va lua o decizie în funcție de cazurile individuale. Vă mulțumesc în numele verzilor Sven Gigold. Bună ziua, Lord Hill de la negocierea tratatului de la Maastricht, relația între Uniunea Europeană și Regatul Unit s-a răcit. Aș dori să vă pun o întrebare referitoare la angajamentul dumneavoastră european. Ce ați făcut dumneavoastră în calitate de persoană publică în această perioadă pentru a îmbunătăți relațiile între Regatul Unit și uh, Uniunea Europeană și procesul de integrare în Uniunea Europeană? De asemenea, 1700 de lobbyiști lucrează în, jur, în Bruxelles, o serie întreagă de organizații în uh, domeniul financiar. City of London a salutat cu cuvinte foarte calde nomin, nominalizarea dumneavoastră și dumneavoastră ați fondat o companie de lobby. Mulți cetățeni se întreabă dacă nu punem uh, lupul să păzească oile. Ați făcut referire la transparență. Uh, pentru ce fel de instituții financiare ați lucrat dumneavoastră sau firma dumneavoastră în mod direct? Aș vrea să știu aceste lucruri. Um, first of all, uh... În primul rând, în ceea ce privește angajamentul meu față de Regatul Unit ca parte a Uniunii Europene. Din acest motiv am vrut să uh, ocup această funcție. În urmă cu 25 de ani aproape un, un sfert de secol, în timpul negocierilor de la Maastricht, am fost, eram la Downing Street, am lucrat pentru Kenneth Clark, de, deci m-am implicat în problemele europene, înțeleg importanța uh, acestor teme pentru Regatul Unit. Așadar, am trăit uh, relația cu Europa timp de 25 de ani, uh, am vederi foarte clare și simple pe care le-am prezentat deja, este în interesul Uniunii ca Regatul Unit să rămână în Uniunea Europeană și în interesul Regatul Unit să rămână în Uniune. În ceea ce privește a doua întrebare, uh, în legătură cu afacerile în care am fost implicat, am răspuns deja la această întrebare Însă, subliniez că am părăsit sectorul acum patru ani și jumătate de trei ori mai mult uh, decât durata pe care Comisia o, o consideră suficientă uh, ca embargo de participare în mediul de afaceri. Mi se pare corect să, se, să fie așa, pentru că înțeleg uh, îngrijorările cetățenilor în legătură cu politicienii care intră aici în administrație și după aceea intră în sectorul privat în beneficiu propriu. propriu. Nu din acest motiv am venit aici, nu știu ce îmi rezervă viitorul, nu reprezint aici City-ul din Londra, sunt aici pentru a reprezenta interesul european și pentru a lua deciziile corecte în interesul regula, reglementării eficiente, stabilității pentru a obține creșterea Uniunii Europene. Și voi urma logica argumentelor și logica regulamentelor pentru ca acest lucru să fie aplicat în mod universal. Vă mulțumesc. În numele grupului FDD, Stephen Wolf. Bună dimineața, Lord Hill. Îmi place să aud o voce care vorbește limba engleză într-o poziție atât de înaltă. La numirea dumneavoastră în Camera Lorzilor. Enjoy this, really. On your appointment as a member atunci când ați fost numit în Camera Lorzilor, ați uh, luat un jurământ față de regina Marii Britaniei că veți fi uh, fidel. Dacă vi se confirmă mandatul, uh, va trebui să jurați că veți fi independent în următorii cinci ani, că nu veți accepta instrucțiuni de la niciun guvern și de la nicio instituție, organism sau entitate. În mod clar, aceste două jurăminte intră în conflict. Matei, paragraful 6 24 eh, se spune că niciun, nimeni nu poate să, fie, să servească doi stăpâni. Care va fi stăpânul dumneavoastră, regina Marii Britanii sau Uniunea Europeană? Um, I have to say, in my last job... Trebuie să spun că în, la, în ultima mea funcție ca cancelar eh, al Ducatului Lancaster am avut ocazia să mă întâlnesc cu maestatea sa regina Marii Britanii a fost un mare privilegiu din viața mea. Nu consider niciun moment că maestatea sa ar considera că există vreun conflict de interese între jurământul față de ea și jurământul pe care sper că voi avea uh, ocazia să-l depun dacă voi fi confirmat în calitate de comisar. Nu văd niciun fel de conflict. Thank you. you. Now for the non Vă mulțumesc. Gerolf Hanemans, în numele deputaților non-afiliați. Uh, but I'm still have this political question, Mr. Am o întrebare politică. De ce nu ați devenit uh, comisar pentru pescuit? De ce ce alt motiv, în afară de faptul că City-ul este în Londra? De ce Juncker a ales pentru comisar drept eh, stabilitate financiară un candidat din Regatul Unit? Nu se poate evita acest paradox și aș dori să vă întreb, dată fiind situația economică din zona euro și datorită impasului în care euro a adus membre, economiile membre, dacă nu considerați că conservatorii din Regatul Unit uh, au dreptate atunci când spun că nu trebuie să unifici lucruri care nu trebuie să fie unificate. Nu există un paradox între să, dorința de a avea o piață financiară unică și, pe de altă parte, să susțineți uh, o uh, monedă separată pentru Regatul Unit în ceea ce privește prima parte a întrebării dumneavoastră, de ce am fost nominalizat la acest portofoliu. Este o, o decizie a domnului Juncker. Am fost mândru să, de încrederea pe care mi-a acordat-o, asumându-mi această responsabilitate. Voi încerca să mă achit de aceste responsabilități cât mai bine în interesul Uniunii Europene. Atunci când am acceptat nominalizarea din partea prim-ministrului britanic. Nu știam ce portofoliu urma să obțin. Putea să fie portofoliul pentru pescuit, dar în final a fost portofoliul pentru servicii financiare. Însă, din nou, decizia nu mi-a, nu mi-a aparținut mie. Este o nouă variația întrebării anterioare legată de posibilele conflicte. Este în interesul celor 28 membri ai Uniunii Europene ca moneda euro să fie un succes. Cred că este în interesul tuturor statelor membre ale Uniunii ca Uniunea Bancară să reușească și să fie deschisă oricărui membru, chiar dacă nu au adoptat moneda euro, Recunosc, bineînțeles, pentru că am discutat mult despre aceste probleme în ultimele săptămâni, recunosc că există tensiuni, bineînțeles, dar cred că datoria noastră colectivă împreună este de a rezolva tensiunile respective și de a ne asigura că în Uniunea Bancară și statele care sunt în afara mm, monedei euro vor fi la fel de satisfăcute ca și cele care folosesc moneda euro. Mulțumesc, Gunnar Hockmark. Mulțumesc, domnule comisar desemnat, Regatul Unit face o par- este o parte importantă a Uniunii Europene puternice în lume și sper că veți putea juca un rol în acest sens. Am două întrebări. În primul rând, cum vedeți coordonarea și împărțirea de responsabilități între dumneavoastră și comisarul desemnat uh, Moscovici și vicepreședintele Comisiei, cum veți hotărâ cine este responsabil pentru fiecare domeniu, cum veți obține o eficiență și un efect de sinergie în munca dumneavoastră de coordonare. În al doilea rând, toată lumea vorbește despre unirea piețelor de capital, dar nu se știe foarte mult despre acest lucru. Cum veți realiza o asemenea uniune? Dată fiindcă piețele de capital sunt fragmentate și de aceea performanța noastră este insuficientă raportată la capacitatea noastră totală, nu doar legat de piețele de capital, ci în economia zonei euro. Cum veți asigura investițiile și finanțarea Um, întreprinderilor europene pentru a le asigura creșterea. În primul rând, uh, un lucru important despre coordonare. Părerea mea este, în primul rând, că ideea ca o, un număr de comisari să conlucreze, să uh, fiind coordonați către un vicepreședinte, este o idee bună. Este bine să încercăm să eliminăm uh, o abordare limitată și este bine ca oamenii să coopereze, pentru că în mod clar există teme care se suprapun. Ehm, Uniunea monetară, reglementarea, ehm, creșterea și locurile de muncă din alte domenii. Și mi se pare logic să încercăm să ehm, să se încerce ca comisarii să conlucreze cum va funcționa acest lucru în practică. Știu că Jean-Claude Juncker a transmis o scrisoare domnului Martin Schulz în care arăta abordarea și responsabilitățile vicepreședinților. Răspunsul meu de bun simț ar fi că foarte mult va depinde de relația personală care va exista între noi. Eu sunt hotărât că vreau ca lucrurile să funcționeze cu domnul Moscovici, cu domnul Katainen, cu domnul Mos- Dombrovskis și un lucru cheie pentru Parlament este responsabilitatea. Trebuie să fie foarte clar cine este responsabil în fața Comisiei Econ, cine va veni în fața dumneavoastră însă văd uh, acest lucru uh, ca fiind extrem de important. În legătură cu Uniunea Piețelor de Capital, nu mai am timp să vă răspund, dar sper că altcineva va ridica această temă. Vă mulțumesc, Iacob von Weizsäcker din partea Socialiștilor și Democrații. Vă mulțumesc, Lord Hill, nu vă voi întreba pentru că ați eh, participat în sectorul privat și public. Nu vă întreb care ar fi cel mai bun sfat pentru Jean-Claude Juncker în legătură cu alocarea portofoliilor. V-aș pune o întrebare, în schimb, în legătură cu Uniunea Bancară și legătura sa cu statele din afara Uniunii Bancare. Criza europeană ne-a arătat că cooperarea de eh, cooperarea reglementară funcționează doar pe vremuri de prosperitate și în Uniunea Europeană a dus la crearea Uniunii Bancare, în Statele Unite a dus la uh, cerințe foarte stricte uh, extrateritoriale uh, asupra băncilor care operează în mai multe jurisdicții. Sunteți pregătiți să se impună la cerințe la fel de stricte băncilor care au operațiuni în afară sau se va uh, încerca să uh, se închidă ochii la expunerea continuă a contribuabililor. În primul rând, nu cred că îi voi da eu sfatul lui Jean-Claude Juncker, cred, cred că se poate hotărâ singur foarte bine în ceea ce privește Uniunea Bancară. Și, în primul rând, este întotdeauna bine să ne amintim, pentru că unii oameni, pe unii oameni îi afectează tensiunilor, pe alții afectează faptul că m-am născut într-un stat, stat care nu face parte din Uniunea Bancară uh, și au, își pun întrebări dacă pot să joc acest rol. Eu cred că da, pentru că voi lucra în interesul Europei. Există un manual unic care trebuie respectat de toate statele membre. În ceea ce privește principiul extrateritorialității, într-adevăr, uneori Statele Unite încearcă să reglementeze băncile sale chiar dacă au sucursale în Europa. Noi cred că ar trebui să Uh, încercăm să avem o recunoaștere reciprocă cu Statele Unite și cu alții a regulilor bancare. Intenționez să lucrez alături de Parlamentul European să um, încercăm să atenuăm problemele pe care le anticipați dumneavoastră. Vă mulțumesc. Acum o întrebare de la vicepreședintele Marcus Ferber. Shakespeare Mulțumesc. Nu voi vorbi nici în limba lui Shakespeare, nici în cea lui Molière, ci în cea lui Goethe. Da, el mai lipsea. Dacă se poate, pot și un pic în, dialog, în dialect local. Dar să trecem la subiect. Întâi, transparența. Ați vorbit despre faptul că veți publica contactele pe care le-ți avea uh, în afara postului dumneavoastră. Ne interesează uh, care este părerea noastră referitoare la amprenta uh, asupra reglementării. Sunteți dispuși să publicați dacă vă întâlniți fie cu Oxfam, fie cu reprezentanți din City? Apoi, uh, Uniunea capital, uh, piețelor de capital este o, o aprofundare a pieței unice, este o pie, aprofundare a Uniunii bancare. Apoi, ce contribuție poate aduce această Uniune la uh, finanțarea economiei reale? Um, thank you for those, uh... Mulțumesc pentru aceste trei întrebări în ceea ce privește transparența, abordarea mea ar fi, în primul rând, să aflu dacă, și cred că este aceeași abordare a predecesorului meu, și o voi urma. De asemenea, știu că s-au făcut propuneri ca pe care Jean-Claude Juncker eh, le susține de a avea un registru obligatoriu al lobbyiștilor. E o idee foarte bună pe care o susțin. Principiul meu în ceea ce privește întâlnirile va fi să mă întâlnesc cu cei care au un interes legitim în dezvoltarea politicilor. Organizațiile consumatorilor eh, vor avea un loc important, cetățenii. Știu că Serviciile mele au susținut uh, organizații cum ar fi Finance Watch, prin care sau să se asigure că cetățenii vor avea o modalitate de avea un cuvânt de spus în aceste subiecte foarte tehnice. Cred că această întreaga zonă trebuie să fie uh, monitorizată. În legătură cu piețele de capital, uh, domnul Juncker este foarte clar în scrisoarea pe care mi-ați trimis-o că proces, proiectul este pentru cele 28 de state membre. Face parte din proiectul unei piețe unice pentru 28 de state membre. M- mă voi asigura că toate cele 28 de state membre vor, își vor dori să fie parte din acest proiect și voi fi eșuat dacă nu se va întâmpla așa. În ceea ce privește felul de încurajare a investițiilor pe termen lung, sunt conștient că există o propunere în ceea ce privește investi- încurajarea investițiilor. Este vorba de uh, exact aceleași inițiative care vor face parte din Uniunea Piețelor de Capital și voi da curs acestor uh, inițiative. Vă mulțumesc. Uh, iau, iau notă de susținerea pentru registrul obligatoriu de transparență, pervanș verez. Domnule comisar desemnat, în Parlamentul European, pentru că am fost uh, o pârghie a uh, crizei financiare, sub autoritatea Uh, grupului dumneavoastră, copa, copatriotei dumneavoastră, Alin McCarthy, am combătut uh, primele acordate bancherilor și ne-am angajat foarte hotărât în elaborarea unei directive în legătură cu împiedicarea utilizării uh, sistemului de prime în scopul spălării de bani și finanțării terorismului. Așadar, unitatea de corporate governance Uh, și sociali, responsabilitate socială nu va mai fi în portofoliul dumneavoastră. Însă, aveți încă o responsabilitate în ceea ce privește uh, piețele financiare și piețele de capital. Um, uh, first of all, on the specific point, uh, no, I don't believe it means that. Da, referitor la punctul nostru specific, nu, nu cred că înseamnă asta. Decizia a fost luată de către domnul Juncker de a aduce la un loc uh, guvernanța corporatistă sub uh, un, o singură umbrelă. Și înțeleg abordarea. Bineînțeles, acestea sunt subiecte care vor fi discutate în întregul colegiu, în care, în care sper să joc un rol activ. Uh, din acest punct de vedere, voi fi în continuare implicat în acest uh, subiect. Dar pe bună dreptate spuneți că Vera și Eurova um, nu mai țin de portofoliul meu, poziția este clară, legislația a fost adoptată. Doamna Iurova se ocupă de acest portofoliu, de aceste elemente, mă scuzați. Um, viziunea mea referitor la uh, subiect în sine este că consider că trebuie să se alinieze uh, remunerările și stimulentele uh, cu performanța și una dintre probleme a fost că nu a mai existat această aliniere și au fost persoane care nu acționau în interesul pe termen lung al companiilor și organizațiilor pentru care lucrau, nu uh, acționau în interesul pe termen lung al acționarilor uh, și când se întâmplă acest lucru, până la urmă ai probleme. Vom încerca să abordăm acest subiect. Din câte am înțeles, uh, există pro, uh, prevederi uh, precum cele de clawback, uh, în așa fel încât uh, să ne asigurăm că oamenii au un stimulant să facă ce este corect pe termen lung, nu pe termen scurt. În ceea ce privește etapa următoare, există un proces care a fost început. Știu că predecesorul meu a urmărit uh, activitatea EBA, vom avea rezultatele uh, raportărilor uh, la momentul respectiv și sunt, sunt convins că doamna Iurova și împreună cu toți ceilalți colegi vom discuta acest subiect când va fi momentul. Mulțumesc. În numele Comisiei IMCO, Otmar Caras. Lord Hill, bun venit! În primul rând, aș dori să fac referire la scrisoarea domnului Juncker către dumneavoastră și anume doresc să vă uitați și la domeniul social în acest domeniu. Trebuie să evităm stimulentele greșite în această industrie. Vă întreb, uh, ce înseamnă pentru noastră acest lucru? Cum doriți să creați echitatea socială și cum doriți să evitați uh, stimulentele care nu aduc efecte pozitive. A doua întrebare. Integrarea pieței unice necesită o integrare a pieței financiare. Finanț- financiare. Unde considerați că este nevoie de mai multă integrare pe piața financiară în sensul pieței interne? Și cum se poate îmbunătăți accesul IMM-urilor la finanțare? Ce fel de inițiative plănuiți și cum vreți să uh, implementați um, mijloace uh, alternative de finanțare, cum ar fi uh, finanțarea uh, colectivă, crowdfunding-ul. Well, to take, to take the last point uh, first. Am să vă răspund în ordine inversă la întrebări. Cum încurajăm investițiile în piețe? Cred că uh, vor exista mai multe căi prin care vom putea face asta. Punctul de pornire referitor la Uniunea Piețelor de Capital va fi uh, să încep cu o analiză a barierelor actuale ce stau în calea fluxurilor de capital în Uniunea Europeană. După ce voi fi efectuat această analiză, voi încerca să găsesc soluții la problemele pe care le voi fi identificat. O uh, abordare bottom-up, de jos în sus, pentru că știm că în unele Uh, state membre sunt persoane care spun că de fapt nu există probleme uh, cu fluxurile um, financiare către IMM-uri, pe când în alte state membre este clar că există astfel de probleme. Problema globală în întreaga Uniune Europeană este cum încercăm să um, combinăm poten potențialul de investiții care la ora actuală este înghețat cu uh, afacerile care au nevoie de această investiție. După cum am spus, Fondul European de Investiții pe termen lung mi se pare o evoluție uh, naturală a OPCVM-urilor. Mi se pare firesc ca banii să intre în proiecte de tip infrastructură sau uh, să, să fie bani uh, canalizați către IMM-uri, de, de exemplu în domeniul științei. Este o abordare care duce la creșterea cantității de informație Uh, existentă. Una dintre problemele cu piețele uh, fragmentate este că investitorii nu, nu știu suficient de mult despre IMM-urile în care ar putea să investească. Deci este important să avem acest flux al informațiilor. În ceea ce privește uh, dimensiunea socială și stimulentele. În toată activitatea mea doresc să luăm în considerare beneficiile pe care le putem oferi cetățenilor europeni și să încercăm să ne asigurăm că nu avem uh, stimulente care să încurajeze uh, comportamente negative. Vă mulțumesc. Doamna Fotiga, în numele ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar desemnat, ați uh, răspuns parțial la întrebarea mea, dar aș dori să îmi dați mai multe detalii. O întrebare foarte simplă. Cum doriți să conciliați interesele zonei euro și a statelor, statelor care nu fac parte din zona euro? Cum doriți să reprezentați ambele grupuri în același timp? Cred că provocarea cu care mă confrunt, într-un fel, este aceeași cu provocarea cu care s-a confruntat Michel Barnier. Iar el a fost foarte deschis în acest sens, spunând că oricine într-un astfel de post, având în vedere evoluția Uniunii Europene, e bine, fie este uh, membru al unui stat din zona euro, fie a unui stat care nu are euro. Știu că atunci când Michel Barnier a fost numit, au fost uh, persoane din uh, afara zonei euro, poate chiar din propria mea țară, care au crezut dar nu au avut dreptate, că nu va putea să împace cele două interese. Și cred că modul în care și-a desfășurat activitatea uh, le-a dovedit că nu au avut dreptate. Iar ceea ce îmi propun eu este exact același lucru, însă invers. La fel cum domnul Barnier uh, a abordat uh, sarcina sa în interes european, la fel voi face și eu. Cred că important este să câștigi încredere și o parte din asta va fi prin Uniunea Piețelor de Capital. Uniunea Piețelor de Capital trebuie să fie o uniune pentru cele 28 de state membre și este o cale de a demonstra că putem construi o piață unică în interesul întregii Europe, în care toate cele 28 de state membre pot participa cu entuziasm. Cred că este foarte important cu munca pe care o facem în acest domeniu să nu uităm acest obiectiv iar eu voi face tot ce pot pentru a mă asigura că împac cele două interese. Vă mulțumesc. Doamna Cora van Nieuwenhuizen, din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar de semnat, aș dori să ne întoarcem la Uniunea Piețelor de Capital. V-ați referit la diferite elemente, însă este destul de confuz ce înseamnă ea concret? Pe ce regulamente vă veți concentra? Ce trebuie schimbat? V-ați referit la investițiile pe termen lung, dar care sunt planurile dumneavoastră concrete? Și când putem să le atingem, când putem să le punem în practică? Doriți să, pre- să propuneți noi regulamente? De exemplu, aș dori să știu mai mult pe acest subiect. La ora actuală, totul sună foarte bine. Da, să unim piețele de capital. Dar care sunt planurile dumneavoastră concrete, dincolo de bunele intenții pe care le-ați exprimat? După cum spuneam, cred că prima etapă, care pare prozaică, dar eu sunt uh, o persoană pragmatică. E bine, prima etapă este să identificăm obstacolele actuale în calea fluxului liber al capitalului. Nu doresc să încep printr-un uh, printr-o viziune grandioasă um, și, ca să fiu sincer, am fost nominalizat de mai puțin de două săptămâni și cred că toată lumea ar considera că am luat-o puțin razna dacă după două săptămâni aș veni și v-aș spune în următorii cinci ani vom face asta, asta și asta. Pentru mine este clar că vreau să iau lucrurile pas cu pas, începând cu analiza. După cum ați spus, există domenii în care putem vedea că ar putea fi nevoie de schimbări de reglementare și este foarte posibil să fie nevoie de astfel de reglementări, fie pentru a elimina bariere, fie pentru a facilita alte domenii. De exemplu, uh, un subiect ce tot reapare, cum putem încuraja investiții în securitizare de înaltă calitate este ceva ce va trebui să facem și sper că vom putea face acest lucru într-un fel care să deblocheze investițiile fără să ne asumăm uh, riscuri pe care chiar nu dorim să ni le mai asumăm din nou. Deci, fac apel la dumneavoastră să aveți puțină răbdare, pentru că nu cred că trebuie să ne grăbim, să mă grăbesc, să fac o și să fac o greșeală în acest sens. Însă, în ceea ce privește cum punem în practică um, Uniunea Piețelor de Capital, toate aceste lucruri doresc să le discut, uh, să mă consult um, cu toată lumea, mai ales cu Comisia Econ, pentru a vedea cum putem continua. Mulțumesc. Ole Ludvigson, în numele SND. Mulțumesc, Bun venit, domnule comisar desemnat. Suedeza poate că nu este cea mai uh, ușor de înțeles limbă. În primăvară s-a adoptat legislație referitoare la dreptul la un cont curent de bază. Orice consumator are dreptul la un astfel de cont și nimeni nu are voie să fie refuzat de o bancă. În procesul de negociere, guvernul britanic a protestat vehement. Nu dorea să participe la această legislație și nu dorea să ofere drepturi de pline tuturor consumatorilor. Această, acest act normativ a fost adoptat și urmează să fie aplicat în statele membre. Mă întreb dacă unul dintre guvernele statelor membre încearcă să nu implementeze în totalitate această directivă, cum veți acționa? Veți permite acest lucru? sau veți uh, fi ferm și veți garanta că toate guvernele își respectă angajamentele și că fac ce au de făcut, veți garanta că dreptul la un cont uh, este un drept de care se bucură toți cetățenii europeni? Întrebarea scurtă la... Răspunsul scurt la întrebarea dumneavoastră este da, și pot să mă și opresc aici dacă doriți. Bineînțeles, acesta ar fi uh, sarcina mea, legea e lege și trebuie respectată. Abordarea mea generală în ceea ce privește legile și reglementările este că trebuie să ai o abordare proporționată în cadrul procesului de legiferare, dar în momentul în care o lege este adoptată, ea trebuie pusă și în aplicare. Și dacă aș avea o baghetă magică, aș uh, dori să am mai puține legi, dar să fie toate, să fie toate uh, aplicate în loc de foarte multe legi, dar uh, la unele mai închidem cât un ochi. Dar, din punctul meu de vedere, o lege este o lege este o lege. În ceea ce privește conținutul, accesul la un cont curent, unul dintre lucrurile pe care în general încerc să le fac și sper că mă veți sprijini este să văd cum în următorii cinci ani putem să dezvoltăm mai multe căi de a aduce beneficii tangibile cetățenilor Europei din industria, din serviciile financiare, din industria financiară actuală. Cred că una dintre sarcinile noastre este să facem ca Uniunea Europeană să fie concretă pentru, pentru viețile oamenilor Mulți oameni spun că nu, nu văd ce le aduce Uniunea Europeană, simt că sunt foarte îndepărtați de ea, dar când uh, putem face referire la chestiuni concrete care nu s-ar fi întâmplat fără Uniunea Europeană, uh, taxele de roaming, uh, drepturile pasagerilor și în acest caz drept, dreptul la acces la un cont, cetățenii se răzgândesc. Deci ar fi ideal să putem coopera în acest sens, să, să nu uităm consumatorul și să vedem ce putem să uh, aducem ca beneficii cetățenilor europeni. Mulțumesc, doamna Sirpa Pietikainen, în numele PPE. Mulțumesc. Aș dori să ne uităm înainte înspre piețele de capital și cred că trebuie să fim mai competitivi. Sunt pentru mai multă integrare în diferitele sectoare politice pentru creștere. Avem marea provocare a eficienței resurselor și um, a mediului în toate politicile noastre. Cum să reflecta acest lucru în pregătirea reglementărilor în uh, domeniul financiar? Nu mă aștept să intrați în detalii, dar există foarte multe posibilități de a lua în considerare uh, eficiența resurselor, uh, mediul și așa mai departe. Aș dori să știu care este poziția dumneavoastră în acest sens și cum doriți să direcționați dezbaterea. Cred că orice aș spune în acest moment uh, este provizoriu. Când vorbeam despre fondurile de investiții pe termen lung și modul în care acestea ar putea fi folosite pentru a canaliza bani în proiecte de infrastructură sau în spre anumite tipuri de activitate a IMM-urilor, e bine, un alt tip de categorie de activitate care face parte din abordarea generală pe care trebuie să o avem în ceea ce privește schimbările climatice și asta uh, dorim să facem în Uniunea Europeană, e bine, acesta ar putea fi un alt domeniu în care să putem încerca să oferim stimul pentru anumite tipuri de comportament. Există căi, fie prin oferirea de stimul, uh, punerea la dispoziția uh, de fonduri sau uh, schimbarea unor elemente precum cerințele de capital. Există astfel de căi pentru a direcționa investițiile în anumite domenii prioritățile mele ar fi uh, mai degrabă pe partea mai puțin uh, elegantă a uh, eliberării fluxurilor. Și, bineînțeles, apoi colegii mei ar putea să se ocupe de partea de direcționare înspre elemente sociale de mediu. Um, și cred că o parte dintre aceste uh, Uh, fonduri ar, vor fi incluse în cei 300 de miliarde prevăzuți de către domnul Juncker. Cred că Așa am putea uh, acționa, dar bineînțeles uh, sunt dispus uh, și mai târziu să discut cu noastră pe acest subiect. Vă mulțumesc, Fabio De Masi de la GUE. Eu voi vorbi în limba reginei, dar cu un accent german. Domnule Hill, ce fel de reprezentanți instituțiilor financiare ați întâlnit de când ați fost nominalizat cu domnul Juncker? În al doilea rând, v-ați referit la Finance Watch. A existat un conflict în acest for referitor la finanțarea Finance Watch prin uh, bugetul european vă angajați să continuați să finanțați această organizație? Apoi, am citit cu atenție răspunsurile dumneavoastră, sper că a fost uh, versiunea corectă, nu ca la doamna Malmström Ați vorbit despre un po potențial uh, conflict între regula, uh, reglementarea financiară și economia reală. Eu cred că băncile au prea multe ac active toxice, dar aveți cifre referitoare la uh, subvențiile oferite băncilor prea mari ca să dea faliment și cum veți acționa în acest sens? Cum doriți să reglementați uh, proasta alocare a resurselor um, prin tranzacții exagerate? Domnul Hill, vă amintesc că până nu de curând uh, monarhii uh, um, englezi aveau într-adevăr un accent german și engleza lor nu era chiar cea mai bună. referitor la cu cine m-am întâlnit de când am fost uh, numit, răspunsul este cu nimeni, cu o singură excepție. Eram în tren către Londra, citind o carte, liniștit, citeam uh, uh Joseph Conrad ca să mă mai relaxez după reglementările financiare nu a fost uh, Heart of Darkness, dar cred că și această carte m-ar fi înveselit. Citeam liniștit și am fost acostat în uh, tren de către cineva care făcea lobby în numele unei instituții financiare. A fost un exemplu foarte vizibil a modului în care unele persoane se comportă. Este singurul exemplu la care mă pot gândi în care am fost captiv, uh, lipsit de voință, uh, într-un tren. Am dat, uh, chiar înainte să fiu numit, instrucțiuni echipei mele că persoanele pe care doresc să le văd sunt deputați, și în fine am dat uh, instrucțiuni foarte clare, dar în rest nu am văzut pe nimeni altcineva, din câte știu cel puțin. Întrebarea referitoare la uh, Finance Watch. Nu, ca să fiu sincer, nu cunosc detaliile modului în care este uh, finanțată această organizație. Știu din întrebările pe care le-am adresat Direcției Generale uh, că are un rol foarte important și recunosc că am putea crede în principiu uh, să considerăm greșit sau cel puțin ciudat finanțarea publică a unui uh, for pentru consumatori. Dar, pe de altă parte, având în vedere tehnicitatea domeniului, nu se poate, nu ne putem aștepta din partea organizațiilor de protecție a consumatorilor să fie la nivelul necesar pentru a face concurență sau a fi la același nivel cu marile instituții financiare. Este clar că avem nevoie de un antidot uh, pentru lobby, pentru aceste uh, mari, lobby-ul acestor mari uh, întreprinderi. Mulțumesc, Eva Jolie, în numele verzilor. Domnule comisar desemnat, am două întrebări. Prin, prima este despre sistemul bancar paralel. Aceste activități, dată fiind uh, capacitatea lor, ar putea să uh, ducă la următoarea uh, criză financiară. Știți, uh, țările se uh, opun unor, unor dispoziții în ceea ce privește propunerea legislative privind regulamentul uh, privind Uh, fondurile monetare. Sunteți uh, care este poziția dumneavoastră în ceea ce privește fondul tampon de 3% care a fost prevăzut inițial de către Comisie în uh, cea mai recentă propunere? Țara pe care o cunoașteți cel mai bine se opune uh, propunerii Comisiei privind uh, regula, uh, reglementarea și supravegherea benchmark-urilor. Sunteți gata să luptați pentru propunerea Comisiei, da sau nu? Și ați putea avea în vedere ca ESMA să aibă uh, puterile cele mai mari competențe de supraveghere a acestor benchmark-uri, da sau nu? În primul rând, în ceea ce privește sistemul uh, bancar paralel, cred că poziția pe care trebuie să o adoptăm trebuie să fie alertă uh, la apariția unor noi riscuri. Cred că trebuie să fim Uh, oarecum uh, atenți uh, atunci când vorbim de shadow banking, sistemul paralel, mm, asta înseamnă că pot să fie niște zone de umbre ce nu pot fi ușor înțelese. S-ar putea să încurajăm astfel de sisteme, pentru că dacă nu avem investiții, nu avem creștere, și dacă nu avem creștere, aceasta este amenințare la adresa stabilității. Cred că în toate aceste zone, și aici sunt de acord cu dumneavoastră, este că trebuie să ajungem la un echilibru între reglementarea uh, eficientă și o, o abordare care să nu uh, Um, fie un obstacol uh, pentru investiții în economia noastră. În ceea ce privește uh, întrebările concrete, îmi dau seama că există propuneri uh, în ceea ce privește fondurile de piață monetară și sunt o serie de chestiuni care Uh, subliniază acest lucru. Uh, intenționez să uh, promovez în continuare această propunere, să văd unde ajungem. Înțeleg de ce există această propunere, pentru că există societăți de caritate care au o serie de acțiuni dar uh, în același timp mi s-a explicat pericolul uh, riscului sistemic uh, pe care ar putea să-l presupună. Deci această propunere de fond tampon de 3%. Sigur, trebuie făcut mai mult în această privință, o să încercăm să mergem mai departe, însă dintr-o dată încă o dată uh, trebuie să reconciliem interesele stabilității și investiției, pe de o parte, și a reglementărilor eficiente. Uh, din nou, Steven Wolf pentru FTD. Uh, se pare că o să mă întorc acum la competențele dumneavoastră. Mulți din Partidul Conservator uh, au uh, lăudat uh, numirea dumneavoastră. Dar în contractul de muncă, în așa scrisoare de misiune, nu există instrucțiuni de a înlătura reglementările nepotrivite. Există Buna guvernanță uh, corporatistă și uh, salariile sunt uh, parte a stabilității financiare. Ați fost numit un participant tânăr într-o echipă, însă cred că acest lucru nu arată că nu aveți competențe de a proteja uh, City-ul din Londra. Faptul că stăm cu toții astăzi aici uh, și cu o participare atât de mare din partea Comisiei Econ arată că această comisie și Parlamentul iau foarte în serios uh, competențele și responsabilitățile pe care le au uh, comisarii. Și, drept punct de pornire, aș lua noțiunea faptul că comisarii uh, fac o treabă uh, foarte bună și nu plec de la ideea că comisarii nu fac o treabă bună și, și Parlamentul nu face o treabă bună. Am acceptat această numire cu bună credință să vin aici să lucrez în interesul general în calitate de comisar european. Nu am venit aici pentru a promova interesele unor grupuri anume. Sarcina mea va fi să mă asigur că avem un sistem financiar bine reglementat. Credința mea este că un sistem uh, financiar bine reglementat și bine aplicat va fi în interesul serviciilor financiare de peste tot. Deci nu văd o tensiune între Uh, reglementarea adecvată și o industrie a serviciilor financiare uh, de succes. Cred că trebuie să avem o industrie puternică a serviciilor financiare în toată Europa, pentru că în lipsa acesteia nu avem investițiile, creșterea și locurile de muncă de care avem nevoie. Așadar, Uh, ați greși dacă vreți uh, să uh, ne certăm acum pentru chestiuni de politică internă. Avem nevoie de o industrie puternică a serviciilor financiare. Voi lucra să promovez acest lucru, însă pentru asta trebuie să existe reglementări adecvate. Mulțumesc! din partea grupului S și D, domnul Tang. Nu prea înțeleg ce este Uniunea de uh, pieței de capital, piețelor de capital. Înțeleg că trebuie să analizăm mai aprofundat acest lucru. Vreau să vă pun uh, următoarea întrebare și să vă uh, spun o îngrijorare pe care o am. Vreți să veniți cu propuneri pentru o Uniune a piețelor de capital, însă dacă aceasta contravine cadrului de reglementare care a fost uh, elaborat în ultimii ani sau dacă va duce uh, la o trecere de la partea reglementată la nereglementată uh, a sectorului, cu alte cuvinte, această uniune a piețelor de capital este o modalitate de dereglementare? Nu, nu cred că este deloc. Pentru că pentru a avea o piață unică care să funcționeze bine, trebuie să avem reguli cu care să lucreze toată lumea. De aceea am construit deja uh, uh, o serie de uh, reglementări care să constituie fundamentul și de la care să pornim. de fapt, uh, este o versiune a răspunsului pe care i l-am dat domnului Wolf. Uneori, știu că există o dicotomie. Trebuie să uh, facem o opțiune. Sunteți în favoarea reglementării sau sunteți în favoarea creșterii? Și cred că aceasta este o dicotomie falsă. Trebuie să ne opunem unei astfel de dicotomii dacă vrem să răspundem la ceea ce uh, toți suntem de acord că este cea mai mare provocare în Uniunea Europeană și anume cum obținem creștere și locuri de muncă pentru cetățenii noștri. Așadar, nu văd uh, acest lucru ca o opțiune pentru una sau pentru cealaltă. Cred că o reglementare înțeleaptă uh, duce la creștere. Nu dorim o supra-reglementare, ci dorim o reglementare proporționată uh, și așa cum am discutat mai devreme, și anume cum putem să facem uh, diferențe între diferite tipuri de investiții. Vrem să încurajăm o securitizare de bună calitate, mai sigură, vrem să încurajăm investițiile, dar fără să îi încurajăm pe oameni uh, să uh, ia active uh, periculoase. Alain Lamassur. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar desemnat, vreau să vă pun o întrebare la care președintele Draghi nu a vrut să-mi răspundă. Criza Lehman Brothers a condus la o întărire, înăsprire a reglementării băncilor, piețelor, instrumentelor de credit. Avem uneori impresia că cu cele 40 de texte legislative propuse de predecesorul dumneavoastră, Uniunea Europeană a fost un elev silitor acestui exercițiu recomandat de G20 și uh, reglementările americane de tipul Dodd-Frank au fost uh, o alegere mai puțin, au fost fie mai puțin riguroși în, tec, în uh, elaborarea textului sau în aplicarea acestuia. Uh, împărtășiți acest sentiment? Dacă da, competitivitatea actorilor financiari, eh, financiari europeni riscă să fie compromisă și dacă așa ar fi lucrurile, cum puteți să, sau cum vedeți remedierea acestei situații? Vă mulțumesc! Cred că un răspuns cinstit la întrebarea noastră, o întrebare bună. Cum să ne asigurăm că eh, reglementările care se doresc a fi globale sunt aplicate pretutindeni? Deci premisa întrebării noastre este corectă. Din punct de vedere al detaliilor și anume cum aș încerca eu să asigur în negocierile internaționale, mai ales în uh, discuțiile cu Statele Unite sau cu alte țări, că le aplicăm corect și uh, că nu avem întârzieri uh, sau echivalenți. Cât de precis ar trebui să fiu în demersul meu, pentru acest lucru trebuie să am mai multe informații Uh, dacă este important, da. Dacă ar trebui să fie o prioritate, da. Dacă ar trebui să veghem ca standardele uh, înalte pe care uh, le avem nu sunt un dezavantaj pentru noi pe plan internațional pentru că alții merg mai lent, da, și uh, ca parte a negocierilor TTIP, sugestia că uh, trebuie să vedem cum putem să obținem o cooperare financiară mai bună între Uniunea Europeană și Statele Unite. Acesta este motivul pentru care acest lucru se află în miezul negocierilor TTIP. Cred că este abordarea corectă. Trebuie să ne asigurăm deci standarde uh, convenite de Uh, organisme internaționale, G20 sau alții, sunt uh, aplicate și nu îi dezavantajează pe alții. Noi aplicăm aceste standarde și alții nu le aplică. Atunci am fi dezavantajați. Mulțumesc, domnul Bernard Monod, pentru membrii neafiliați. Desemnarea unui lobbyist uh, uh, privat care și-a făcut carieră pe spinarea oligarhilor ruși este paradoxal. Trebuie să moralizeze piețele de capital. Uh, membrii Uniunii Europene trebuie să dea toate garanțiile de independență. A spus că nu mai există niciun conflict de interese, totuși numele dumneavoastră este asociat deseori cu interese uh, private, cum ar fi afacerea Tesco. În uh, iulie ați vândut acțiunile dumneavoastră, așa ca domnul Caniente vreți să fiți acceptabili din punct de vedere deontologic. Însă marea dumneavoastră uh, avere uh, s-a clădit pe asta, cum a amintit-o Financial Times. Care este etica dumneavoastră? Dumneavoastră care ați făcut uh, acest, uh, această excursie permanentă între guvern și uh, sectorul privat ca patriot nu aduceți nicio garanție suplimentară. De aceea nu vă dau niciun credit pentru a moraliza un sector care este caracterizat prin lăcomie și care ne va duce mai presus de orice la șocuri sistemice. Îmi pare rău, desigur, că acest, acesta este punctul de vedere pe care îl aveți. Uh, acesta nu caracterizează modul în care mi-am trăit viața și experiența mea. Recent uh, am plecat din sectorul uh, privat uh, în guvern și motivul a fost că eu cred în serviciul public am fost rugat de primul ministru britanic să accepte această nominalizare și pe lângă faptul că există provocări foarte mari cu care Uniunea Europeană se confruntă și țara mea uh, se confruntă și astea sunt suficiente motive să o fac, dar am făcut-o și pentru că eu cred în serviciul public. Nu există niciun conflict de interese, în niciun fel, cu nimic din ceea ce am făcut în uh, viața mea anterioară. Așa cum am explicat până acum, afacerea pe care am avut-o, pe care nu o recunosc în felul în care ați deschis o dumneavoastră, deci am plecat uh, acum 5 ani cât am lucrat în uh, firma mea, am fost foarte mândru de clienții pe care i-am avut, de ceea ce am făcut și am fost mândru că în într-un fel, am, mi-am adus mica contribuție la economie și la ocuparea forței de muncă. Deci, vă descrieți ca un patriot, sunt convins că așa este, dar nu recunosc uh, uh felul în care m-ați descris și eu sunt uh, patriot, aveți uh, uh, standarde ridicate și eu la fel. Mulțumesc, Costas Mavrides, S și D. Mulțumesc, domnule președinte cu vreun an și jumătate în urmă s-a întâmplat ceva în legătură cu sistemul bancar uh, din Cipru și nu mă uh, refer la reducerile depozitelor, ci la întregul pachet, transferul lichidităților de la o bancă care a dat faliment la o altă bancă. Și acum avem uh, o harababură sistemică. De atunci, nu mai există încredere în sistemul bancar, care rămâne în continuare foarte slab. Pe de altă parte, există costuri sociale foarte mari pentru salvarea sistemului bancar. Întrebarea mea, în primul rând, experimentul cipriot a fost uh, încunat de succes și care sunt uh, uh, învățămintele uh, trase în urma ceea ce s-a întâmplat în Cipru, dacă se mai întâmplă o astfel de situație. În al doilea rând, v-ați descris ca o persoană pragmatică. Credeți cu adevărat că, având în vedere cazul Cipru, o să avem o adevărată uniune bancară cu o, fără sau în lipsa uh, unui uh, plan de garantare a depozitelor uh, european, pan-european, sigur, îmi dau seama și știu că uh, în Cipru a fost o situație uh, foarte grea și a, a dus la situații foarte neplăcută și sigur că răspunsul la întrebarea dumneavoastră, dacă am învățat o lecție în urma situației din Cipru, e bine, au fost uh, luate măsuri pentru a se garanta uh, depozitele, pentru ca dacă în viitor o astfel de situație apare, uh, să se poată uh, garanta 100.000 uh, de euro în depozite. Cred că acesta este răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Dacă ar trebui sau nu să avem uh, un uh, plan european de garantare a depozitelor. Am discutat acest lucru ceva mai devreme. Știu că au existat uh, argumente pro uh, și argumente contra, însă trebuie să mergem mai departe cu ceea ce avem deocamdată. Cred că asta este calea cea bună. Acesta este răspunsul meu. Mulțumesc. Brian AS, PP. Mulțumesc, domnule președinte. Îl salut pe Lord Hill. În ceea ce privește piețele de capital, așa cum au spus alți colegi, a fost nevoie de o criză financiară pentru a se ajunge la situația în care vrem o uniune bancară. Și așa cum uh, a spus colegul meu, cel de-al treilea picior al scaunului trebuie să fie încă construit. Pot să vă întreb care este calendarul estimativ al creierii Uniunii și ce fel de obiective trebuie să urmărim. Trebuie să încurajăm împrumuturile non-bancare Uh, în sistemul european. A doua întrebare. Sunt de acord când spuneți că trebuie să analizați uh, beneficiile pe care uh, le au cetățenii în urma Uniunii Bancare. Ce propuneri ați avansa pentru moneda digitală, pentru a evita posibilele amenințări? Vă mulțumesc pentru aceste două întrebări. Știu că s-au uh, făcut uh, pași înainte cu directiva uh, serviciilor de plată. Există uh, sistemele de plată online și autentificarea uh, clientului pentru a avea toate beneficiile fără riscuri de securitate. În ceea ce privește bitcoinul, uh, alte monede virtuale, uh, cred că mm, această temă a revenit mm, mm, în discuțiile noastre. Este vorba de echilibrul între inovare și risc. Știu că Bei a avut o echipă care a lucrat la aceste la moneda virtuală, la Bitcoin Trebuie să ținem cont și de directiva uh, de combatere a spălării banilor în această privință. Uh, în ceea ce privește Uniunea Piețelor de Capital, dacă e nevoie de o altă criză pentru a ajunge acolo, nu. Sper că nu va fi așa. Uh, cred că nu aceasta este calea prin care trebuie să o abordăm. Sperăm cu toții că timingul va fi mai bun, uh, mediul va fi mai prielnic de realizarea acestei uniuni a piețelor de capital decât în cazul uniunii bancare. Va trebui să ne consultăm cu alții. În ceea ce vește backstop-ul, am primit instrucțiuni foarte clare și face parte din scrisoarea mea de mandat că acesta trebuie uh, să fie operațional până în 2019. Uh, deci uh, vom face progrese cu încurajarea securitizării de înaltă calitate. Acest lucru se va întâmpla foarte curând anul viitor. Mulțumesc, Sam Poterho, ECR. Comisia Europeană spune că creșterea legislației în domeniul bancar crește stabilitatea. Cu toate acestea, apare un risc în suprareglementare. De exemplu, în acest an, Comisia a propus un regulament pentru uh, reforma structurală, structurală a băncilor, ceea ce poate să împiedice uh, anumite tranzacții comerciale și să separe băncile de piață asemenea măsuri uh, sunt în detrimentul clienților băncilor, pentru că băncile pot să uh, aibă servicii a la carte pentru uh, unii clienți. De asemenea, trebuie să se asigure un acces mai bun către finanțare. Cum vă veți asigura că uh, proiectul de Uniune uh, a pieților de capital va rămâne un proiect care se poate să fie susținut de IMM-uri. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Foarte bine v-ați încadrat, încadrat în timp. Uh, ideea dumneavoastră în legătură cu abordarea corectă în legătură cu reglementarea și dacă nu cumva suprareglementăm și dacă trece cu vederea riscurile prezente sau viitoare, se referă la o provocare majoră în această funcție și este tentant să dai un răspuns foarte simplu. Uh, poți să te achiți doar uh, judecând situația cât mai bine posibil, dar menținând posibilitatea de revizuire. Cred că este o modalitate de bun simț de a face lucrurile. Dacă ne uităm la Uh, legislația enormă din ultimii ani și la realizări, uh, bunul simț spune că atunci când legiferezi rapid, sub presiune, este puțin probabil să reușești, să-ți reușească totul 100% bine. Deci, o abordare de bun simț este să uh, judeci lucrurile la rece. Există, există 100 de evaluări uh, Uh, în ultimii ani, în următorii ani, uh, evaluări ale legislației adoptate, poate ar trebui să ne gândim dacă nu cumva ar trebui să avem o abordare mai coezivă în ceea ce privește reforma structurală, echilibrul pe care încerca să-l găsească vicepreședintele Barnier între eliminarea riscului fără a afecta modelul bancar universal, uh, tranzacțiile comerciale proprietare. Unii cred că acest model merge prea departe, alții că nu merge suficient de departe. Cred că trebuie să vedem cum funcționează propunerile în realitate și unde uh, se va înregistra echilibrul. Vă mulțumesc, Peter Iețec, în numele ALDE. Mulțumesc, domnule comisar desemnat. Aș dori să revin asupra uh, temei fondurilor de piață monetară și uh, acel uh, plafon de 3% pentru angajamente. Din răspunsul pe care l-ați dat până acum, înțeleg că aveți de gând să revizuiți propunerea inițiată de predecesorul dumneavoastră și de vreme ce am, mai am câteva timp la dispoziție, aș relua uh, întrebarea legată de piețele de capital. Unde vi se pare că există obstacole pe piața internă și cum uh, vreți să uh, completați piața um, unică prin directive sau regulamente? În legătură cu fondurile de piață monetară, intenționez să merg mai departe cu propunerile care sunt deja în lucru. Din câte înțeleg lucrurile, este că procesul de discuție continuă. Însă nu spun că trebuie să Uh, oprim inițiativele deja, deja demarate. Cred de asemenea că în ceea ce privește CENAV, trebuie să găsim o soluție prin care să permitem acestor fonduri să joace un rol în economie, însă în același timp să putem asigura stabilitatea financiară. Aceasta ar fi abordarea mea în ceea ce privește Uniunea Piețelor de Capital. Înțeleg dorința de a primi mai multe informații, dar, dat fiind ceea ce spuneam, ă, abordarea trebuie, trebuie să o dezvoltăm împreună, să analizăm problemele în detaliu și după aceea să acționăm În ceea ce privește regulamente sau directive, nu vă pot răspunde în acest moment, pentru că totul depinde de propunerile care vor rezulta. Însă abordarea mea va fi să iau orice pași vor fi necesari pentru a mă asigura că capitalul va putea să circule către cei care își doresc să aibă acces la capital pentru investiții, pentru creșterea afacerilor și așa mai departe. Vă mulțumesc, domnul Alfred Sant, de partea socialiștilor și democraților. Domnule comis, comisar desemnat, au apărut, au apărut divergențe între statele membre și regiuni, în, între statele membre din zona euro și cele de din afară o, o serie de teritorii, datorită dimensiunilor lor, și-au dezvoltat competențe, cum ar fi Cipru, Malta, Gibraltar, ca și, precum și Regatul Unit și țările de jos. Atunci când vorbim despre criteriile de reglementare ale OECD, serviciile financiare pot să dezvolte eficiența pieței. Se pot crea și locuri de muncă în domenii care ar fi uh, în risc de stagnare. Sunteți de acord că uh, trebuie să apărăm și să susținem uh, furnizarea de servicii financiare de către regiunile periferice. Da, cred că ideea principală ar fi să ne asigurăm că orice servicii sunt oferite și furnizate din, de oriunde, uh, sunt oferite în condiții egale. Nu putem avea situația în care unii din Uniunea Europeană funcționează sub anumite reguli care să fie mai stricte decât altele. Principiul de adoptat este că este să ne asigurăm că peste tot societățile europene nu trebuie să concureze cu un handicap și că regulile internaționale, fie ale OECD sau OCDE sau ale altor foruri, vor fi aplicate și respectate. Vă mulțumesc. Urmează Fulvio Martușello de la PP. Mulțumesc. Domnule comisar, nu știu dacă ați citit ieri ceea ce propune președintele autorității bancare. Spune că anumite bănci nu vor face față testului de rezistență și ar putea fi declarate falimentare. Dacă ați fi fost lui acestei declarații, ați fi schimbat lucrurile în vreun fel. De asemenea, se pare că Italia își va redomândi echilibrul financiar până în 2027. Mă întreb dacă, ca urmare a acestor declarații, vor exista repercusiuni asupra sistemelor financiare din Europa. Nu am văzut comentariile la care faceți trimitere. Nu ă, sunt sigur care este întrebarea dumneavoastră, de fapt, în ceea ce privește Uniunea Bancară. Ați putea oare să repetați ce vă interesează de fapt să aflați? Ieri Andreea Ria a Vienna, ă, la notiță... Andreea Ria din Viena, un a scris un articol în care se spune că anumite bănci nu vor face față testului de rezistență și că vor da faliment. Credeți că ați fi, uh, ar periclita uh, sistemul? Ați fi făcut una, o asemenea declarație? Nu pot să anticip rezultatele testelor de rezistență care deja sunt în curs, rezultatele le vom afla în curând Acestea fac parte importantă din procesul de a ne asigura că avem bănci puternice și stabile în Uniunea Bancară. Știu că băncile au luat măsuri pentru a-și crește sumele de capital disponibile. Este un proces luat foarte în serios, în mod riguros și am încredere în corectitudinea rezultatelor. Nu cred că este posibil în momentul actual să fac comentarii în legătură cu ce se va întâmpla în viitor, pentru că nu știu care va fi rezultatul acestor teste. Dacă avem această infrastructură, aceste teste, putem să aflăm pe ce bază, pe ce ne bazăm în Uniunea Bancară. Mi se pare foarte util și sper că noul sistem cu fondul de redresare ne va acorda mai multe apărări, o apărare mai bună în viitor. Vă mulțumesc, doamna Maletici. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule comisar desemnat. Am două întrebări. Una legate, legate de nivelurile înalte de îndatorare și uh, rata de multiplicare uh, care încetinește procesul de redresare. Care va fi abordarea dumneavoastră față de insolvabilitate și cum veți încerca să îmbunătățiți reglementările în cadrul procesului semestrului european. A doua întrebare în legătură cu uh, regulamentul privitor la plăți. Ce părere aveți despre aceste, acest regulament și că plățile trebuie efectuate în 60 sau 90 de zile maxim? Pe de altă parte însă avem probleme cu plățile de la bugetul comunitar către statele membre. Veți fi implicat în rezolvarea acestei probleme și cum? Well, I, I think these are a number of cred că o serie din aceste teme nu sunt de responsabilitatea portofoliului meu, însă, bineînțeles, voi face parte din colegiul comisarilor care va discuta propunere în acest sens. Sunt conștient de efectul recomandărilor axate pe fiecare stat. Este un proces care îi revine în mare parte domnului Moscovici și uh, depinde de conlucrarea sa cu colegii. În ceea ce privește directiva plăților, sunt conștient de pașii în ceea ce privește directiva plăților, ceea ce este un lucru separat, dar dacă există lucruri pe care doriți să le discutăm Uh, mai în detaliu, dacă îmi puteți explica preocupările dumneavoastră, pot, putem să purtăm această conversație. Vă mulțumesc. Honas Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule Hill. Voi vorbi în limba lui Cervantes. Domnul Barnier a fost extrem de activ în, ultima, în ultimul mandat, a, primit, a trimis mai mult de 50 de propuneri legislative comisiei noastre, dintre care multe au avansat în procesul legislativ. Aș dori să vă întreb dacă veți rămâne la fel de activ ca și domnul Barnier sau veți fi mai pragmatic și veți fi mai puțin ambițios în propunerile pe care, pe care le veți face. În al doilea rând, știți că avem acum în lucru dosarul cu privire la indicii financiari. Există presiuni foarte mari pentru a extinde numărul de definiții uh, al indicilor, dintre care fiecare poate să aibă o, un regulament de supraveghere, de supraveghere separat. Care este părerea dumneavoastră în legătură cu posibilitatea de a avea mai multe regulamente de supraveghere? Și dacă nu cumva deschidem o portiță către arbitrajul reglementar. Sper că orice fac, nu, voi, nu mă voi lupta cu morile de vânt în timpul mandatului meu. În ceea ce privește reg- regulamentele și reglementarea și dacă voi um-, urma exemplul domnului Barnier. În primul rând, dat fiind volumul mare de legislație din ultimii ani, prima mea prioritate, uh, ca prima prioritate am în jur de 400 de măsuri care trebuie lucrate și implementate. Așadar, primul răspuns va fi că, da, într-adevăr, există foarte mult de lucru la detalii și vom fi foarte ocupați. În al doilea rând, știm deja că există o serie de alte probleme unde va trebui să acționăm suplimentar pe fondurile de piață monetară, pe uh, criterii, pe probleme structurale legate de bănci sau alte riscuri emergente unde ar trebui să fie necesară o legislație suplimentară pentru Uniunea Piețelor de Capital. Însă abordarea mea va fi să încerc să găsesc un echilibru dificil între nivelul corespunzător de reglementare pentru a mă asigura că sistemul este sigur dar nu atât de sigur încât să blocheze orice activitate economică. Nu vă pot da un răspuns cifrat. Nu știu dacă uh, voi fi mai productiv sau mai puțin productiv decât domnul Barnier. Și cred că și domnul Barnier a legiferat atât cât a fost nevoie pentru a rezolva problemele cu care se confrunta. Aceasta va fi și abordarea mea. Trebuie oricum să examinăm ceea ce am făcut în trecut, să ne asigurăm că lucrurile au fost bine efectuate, un lucru pe care știu că și domnul Barnier uh, îl împărtășește. Și voi uh, rămân, reveni la întrebarea cu privire la repere, dacă uh, pot. Mulțumesc, doamna Matias, în partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Hill, Aștept să vă puneți căștile. Ținând cont de discuția de până acum, voi vorbi limba lui Saramago. Atunci când s-a întâmplat criza, Eh, vroiam să ni se promite că sistemul financiar va deveni lucrat, va deveni sănătos din nou. Însă acum instituțiile europene se pare doar să se prefacă că acest lucru se va întâmpla. În primul rând, în legătură cu Banca, Banca Centrală Europeană, aceasta injectează bani ieftini în economie, dar care nu ajung în economia reală. Întrebarea mea este, fără proiecte de investiție publice, care să susțină economia, aceste lichidități nu cumva creează probleme care vor exploda în viitor. Am încercat uh, de, uh, de extrem de multe ori să separăm datoria suverană de datoria băncilor. Și uh, încă nu am reușit acest lucru. În al treilea rând, puteți să răspundeți întrebarea subvențiilor implicite care sunt acordate băncilor, care sunt aproape falimentare. În primul rând, în ceea ce privește munca predecesorului meu, și dacă acea, această muncă a fost o pierdere de timp, nu cred că această opinie este împărtășită de toți membrii acestei comisii. Cred că a trebuit să se găsească un răspuns într-o situație extra, extraordinară, când eram confruntați cu colapsul sistemului economic și monetar, sistemului bancar și a întregii infrastructuri a serviciilor financiare. Cred că faptul că ne aflăm cu toții aici și că sistemul a fost salvat dovedește că dovedește calitatea muncii depuse pentru salvarea sistemului. Sunt unii care, ca dumneavoastră, care își doresc mai mult, însă în ceea ce privește găsirea unui echilibru și stabilizării sistemului, cred că atât pre- predecesorul meu, cât și Parlamentul se pot mândri cu un rezultat bun în ceea ce privește Banca Centrală Europeană și fondurile private eh, versus fondurile publice. Parte din sarcina mea pe Uniunea Băncilor, pe Uniunea Piețelor de Capital este uh, Um, eliberarea capitalului privat care să funcționeze alături de capitalul um, public. Domnul Juncker a promis 300 de miliarde de euro. Trebuie să găsim metode de a mobiliza fondurile private pentru ca acestea să acționeze alături de cele publice. Vă mulțumesc și cred că timpul mi s-a încheiat. Poate voi putea răspunde la ultima întrebare la un alt răspuns. Vă mulțumesc, Filip Lambert, din partea verzilor. <coughs> Welcome back. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Hill, bun venit. Ne-am întâlnit o singură dată înainte de astăzi și ați spus un lucru care m-a marcat. Ați spus nu trebuie să existe instituții financiare prea mari ca să dea faliment. Și aveți dreptate. Și aveți de două ori dreptate pentru că ați spus astăzi că nu suntem siguri că tot ce s-a făcut pentru reglementarea sectorului financiar a fost făcut suficient de bine. Și aveți dreptate pentru că există în continuare instituții financiare prea mari ca să, dea, ca să ne permitem să dea faliment. O întrebare simplă care sunt cele trei măsuri, cele mai importante pe care doriți să le adoptați pentru a vă asigura că nu vom mai avea instituții care să fie prea mari ca să dea faliment, prea complexe să fie gestionate și supravegheate. Mulțumesc. Well, I think that is uh, an important question. Actually, we... Da, este o întrebare importantă. Ne-am întâlnit, de fapt, de mai multe ori. De fapt, ne întâlnim din întâmplare um, în, cu mai multe ocazii, nu știu de ce, dar poate știți dumneavoastră. Cred că trebuie să ne expunem provocării de a face față acestor instituții prea mari să dea faliment, prea complexe să fie uh, gestionate. Modul în care putem aborda acest lucru, ei bine, cred că, în primul rând, Trebuie să luăm măsuri pentru a uh, preveni problema. Asta face parte din dezbaterea pe care sunt convins că o vom avea referitor la reforma structurală. Să încercăm să eliminăm riscul din această parte. Cred că trebuie și în general să continuăm uh, pe ideea de a ști unde este riscul, deci chestiuni de transparență, uh, chestiuni ce țin de faptul că există diferite tipuri de instituții uh, bancare și nebancare și uh, trebuie să fim conștienți de risc în cadrul acestora. Trebuie să avem o supraveghere eficientă și mecanisme de rezoluție acolo unde este nevoie de ele. Uh, am făcut un pas important în acest sens în domeniul bancar. Știu că există alte domenii pe care unii ar dori să le analizăm. În general, pe măsură ce continuăm, voi avea mintea deschisă referitor la eventuale măsuri pe care ar trebui să le luăm. În abordarea mea, voi încerca să găsesc acest echilibru pe care îl tot menționez și anume reglementare sigură, să eliminăm riscul în, a, în așa fel încât să nu uh, plătească contribuabilii uh, pentru unele întreprinderi care sunt uh, mai mari decât o țară, dar și să păstrăm totul în limita rezonabilului. Vă mulțumesc. Îmi cer scuze. Numele, spune președintele, numele PPE Werner Langen. Mulțumesc. Lord Hill, conform scrisorii noastre de misiune, sunteți uh, responsabil și pentru finanțarea pe termen lung. V-ați referit la asta. Ce părere aveți în acest sens de propunerile uh, din partea comisarului referitoare la obligațiunile europene, eurobonds, și apoi ce părere aveți referitor la uh, tranzacțiile de înaltă frecvență în acest sens? Și apoi, Actele delegate. Cum doriți să, face, să implicați Parlamentul uh, în mod timpuriu și ce rol vor juca cele trei instituții de supraveghere ale uh, Uniunii Europene și inclusiv uh, Comitetul de la Basel, care în trecut acorda risc zero obligațiunilor de stat cum doriți așadar să aduceți propuneri concrete în cadrul acestui program în decurs de trei luni? Mi-ați adresat o serie întreagă de întrebări într-una. Unele dintre ele sunt uh, destul de tehnice și cred că cel mai rezonabil, din punctul meu de vedere, ar fi să mă întâlnesc împreună cu ceea ce sper că va fi echipa mea, să ne întâlnim cu dumneavoastră și să discutăm mai în detaliu. În ceea ce privește abordarea generală pe care aș avea o referitoare la actele, de, actele delegate și actele de punere în aplicare, aș uh, urma abordarea adecvată, metoda comunitară. Este important să discutăm aceste acte în totalitate, ca oamenii să știe exact ce este inclus în ele și aș urma, da, această abordare în toate etapele. Da, în ceea ce privește obligațiunile europene, pot să vă spun că nu sunt uh, foarte bine informat pe acest subiect, uh, deci nu pot să vă dau o poziție, dar uh, la momentul oportun. Cu siguranță voi explora acest subiect și uh, voi discuta cu dumneavoastră. Mulțumesc și acum în numele FDD, domnul Steven Wolf. Mulțumesc, Lord Hill. În țara noastră sunt multe persoane care vor să știe pentru ce sunteți aici, care este scopul numirii dumneavoastră. Este clar astăzi că v-ați referit la asta este munca în interesul Uniunii Europene și nu în interesul unui grup uh, sau unei țări. Cred că este o bucurie pentru opozanții lui David Cameron. Sunteți aici pentru a vă asigura că sunt implementate 400 de reglementări, sunteți aici pentru a vă asigura că Uniunea uh, Piețelor de Capital începe Uh, indiferent de faptul că mulți nu știu ce este și la ce servește. Dar eu cred că există și un alt scop pentru care sunteți aici, și anume ascuns la pagina 5 din scrisoarea noastră de misiune, care spune trebuie să găsiți o cale de a elimina contribuțiile UE și bugetare către cele trei uh, autorități de supraveghere care reglementează și supraveghează uh, sectorul financiar uh, britanic, între altele. În comisia aceasta, în urmă cu câteva săptămâni, Partidul Conservator a vor, vor, votat pentru un raport care spune exact asta. Este, de fapt, am spus eu, taxare pe ușa din dos a sitiului londonez. Face parte din rolurile, rolul dumneavoastră uh, să impuneți taxe asupra sitiului, iar numirea dumneavoastră este business as usual pentru Regatul Unit și pentru Uniunea Europeană. Nu cred că pot să adaug foarte mult la schimbul uh, nostru dinainte nu consider că acesta este sarcina pe care sper să o duc la bun uh, sfârșit ca parte din Colegiul Comisarilor. Munca pe care sper să o fac va fi aceea de a ne asigura că avem o industrie a serviciilor financiare puternică în beneficiul tuturor celor care lucrează în uh, serviciile financiare, oriunde ar fi ei. Iar dacă avem o piață unică uh, puternică și o uniune a piețelor de capital, aceasta creează oportunități pentru cei din serviciile financiare, oriunde ar fi ei oportunități de a, crește, de a crește în afacerile lor și de a profita de oportunități și aș fi sperat ca dumneavoastră să înțelegeți asta, pentru că știu că veniți din uh, sitiul londonez. Dar dincolo de asta, uh, nu pot să vă spun mai mult și cred că nici nu vă interesează în mod special răspunsul pe care vi l-aș oferi. Thank you. Now give the floor to Hugh Bayet, SND. Domnul Baie, numele SND. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar uh, desemnat. Uh, pentru noi, uh, socialiștii, este esențial să avem un echilibru între fiscalitate și asta susținând economia. Vreau să știu care este părerea dumneavoastră privind taxa pe tranzacțiile financiare menită să creeze o stabilitate financiară și să combată specula, dacă este un instrument bun. Și în al doilea rând, chiar dacă asta nu depinde de dumneavoastră, dacă Uh, puteți să participați la dezbatere privind uh, valoarea acestei uh, taxe asupra tranzacțiilor financiare. Și în al treia rând, n-am înțeles foarte bine răspunsul dumneavoastră în legătură cu ceea ce v-a întrebat Pervanș Beres, directiva privind spălarea de bani cred uh, că această competență a fost, uh, aceasta uh, a fost retrasă, dar probabil că va fi un instrument care vă va lipsi în munca dumneavoastră. Vă mulțumesc! On the uh, FTT, um... În ceea ce privește taxa pe tranzacțiile financiare, după cum știți, este un subiect de care se ocupă acum colegul meu, domnul Moscovici. Președintele Juncker a subliniat faptul că taxarea sistemului financiar este o chestiune de echitate. Știu că propunerea inițială a Comisiei dorea să prevină fragmentarea pieței unice și să se asigure că sectorul financiar își aducea contribuția și, în plus, se dorea descurajarea tra tranzacțiilor financiare care nu contribuiau la eficiența piețelor uh, financiare sau a economiei în general. Însă acum există o propunere revizuită prin, um, astfel încât taxa uh, pe tranzacțiile financiare va fi implementată de către 11 state membre care doresc să participe la ea. Domnul uh, Moscovici se va ocupa de acest subiect și cu siguranță va exista și o dezbatere pe această temă și cred că, dincolo de asta, nu pot uh, să vă spun uh, nimic uh, în plus Regulamentul referitor la, referitor la spălarea banilor, ei bine, nu sunt convins că am aflat totul despre el în ultimele 14 zile, însă referitor la abordarea pe care aș avea-o, este foarte clar că trebuie să ne bazăm pe acordurile internaționale când uh, combatem spălarea banilor, trebuie să ne asigurăm că avem reguli comune pentru a combate acest fenomen. Și aș vrea să sprijin măsuri în acest sens, însă în acest moment nu pot să vă spun uh, elemente detaliate, specifice în acest sens. Mulțumesc. Da, vom avea un trialog pe acest subiect, deci uh, veți fi mult mai bine informat spune președintele. În numele ECR, Ashley Fox. Bună ziua, Lord Hill. În ultimul mandat parlamentar, unii dintre noi au petrecut foarte mult timp lucrând la solvabilitate 2. Întârzierea în acest domeniu a costat scump industria serviciilor financiare, timp și bani costuri care până la urmă au fost suportate de consumator. Mă, îmi închipui că singurii care erau uh, fericiți au fost uh, avocații și lobbyiștii. Cum vă veți asigura că revizuirea directivei referitoare la pensii nu va uh, deveni noua solvabilitate 2 și cum vă veți asigura că directiva ia în considerare diferitele tipuri de sistem, sisteme de pensii din diferitele state membre. Mulțumesc! Știu că adoptarea uh, Solvabilitate 2 a durat uh, foarte mult. Au trebuit luate în considerare o serie de elemente din piețele financiare și sunt de acord referitor la argumentul dumneavoastră. Cu cât mai repede eliminăm uh, incertitudinile și creăm stabilitate, pentru companii, cu atât mai bine. În ceea ce privește fondurile de uh, pensii și EIOPA, punctul de plecare este oarecum diferit. Propunerea comisiei care este în fața Parlamentului nu prevede cerințe de capital pentru asigurările și pensiile ocupaționale. Însă, propunerea de a revizui directiva din 2003 referitoare la asigurări și pensii ocupaționale uh, este limitată la reguli de transparență. Este un raport al Parlamentului din 2013. Nu m-aș aștepta ca acest proces să dureze, așadar, la fel de mult ca cel pentru solvabilitate 2. Cred că lucrurile vor merge într-o altă direcție. Vă mulțumesc. În numele ALDE, Michael Teurer. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Lord Hill, dați dovadă de o uh, de foarte multă retorică, dar nu de foarte multă substanță. Puteți să răspundeți la întrebările colegilor ALDE și să ne explicați care vor fi trei măsuri concrete pentru implementarea Uniunii Piețelor de Capital și, în al doilea rând, sunteți propus de către guvernul unui stat membru care nu face parte din zona euro și fi, unde supravegherea bancară și a sistemului financiar este um, organizată la nivel național. Uh, în viitor veți cunoaște secrete bancare ale unor bănci din zona euro. Considerați că există un potențial conflict de interes în acest sens și cum doriți să îl rezolvați? În primul rând, nu cred că există vreun conflict de interese, în sensul că, după cum am spus înainte, situația mea este exact aceeași cu cea a domnului Barnier, doar că invers în ceea ce privește modul în care aș uh, rezolva situația, ei bine, răspunsul este următorul. Angajamentul luat conform tratatelor și jurământul pe care îl voi uh, depune în instanță nu sunt chestiuni pe care le iau cu ușurință. Există o uh, obligație legală și morală și asupra aceste, pe, pe această bază voi lucra în ceea ce privește Uniunea Piețelor de Capital și măsuri concrete. Am spus că există, am, am menționat unele dintre uh, elemente posibile pentru a susține planul de investiții de 300 de miliarde al președintelui Juncker, fondurile europene de investiții pe termen lung, cred că ar fi un uh, pilon. În plus, un cadru prudențial uh, adecvat pentru securitizare, deci cum putem încuraja investițiile în securitizare de înaltă calitate și cum putem uh, implementa creșterea piețelor de IMM-uri, astfel încât aceste piețe să fie mai atractive. Știm că urmează măsurile de implementare pentru MIFID 2, care vor, inclu vor uh, include cerințele uh, pentru uh, creșterea în domeniul IMM-urilor. Există o chestiune referitoare și la informația privind creditele pentru IMM-uri, m-am referit și la asta și, în plus, în ceea ce privește plasamentele private, ar putea exista evoluții și acolo. Îmi pare rău dacă nu am venit după două săptămâni cu un plan uh, desăvârșit, dar revin la ceea ce am spus înainte. Prefer să uh, dureze un pic mai mult, dar să găsesc o cale uh, rezonabilă decât să fac greșeli. Mulțumesc, spune președintele, Esther de Lange, numele PPE. Lord Hill, m-a bucurat să aud că nu credeți în soluțiile unice, nici eu și nici Uh, alegătorii din uh, Olanda. Cum puteți să asigurați că sistemul de pensii din Olanda, care este diferit uh, de altele, nu va fi obiectul unei astfel de armonizări? În al doilea rând, Mulți colegi v-au întrebat în legătură cu accent, accesul la surse alternative de credit, în special pentru IMM-uri. Și m-a bucurat să aud remarcile dumneavoastră în legătură cu importanța IMM-urilor în Uniunea Europeană. Și aș uh, vrea să vorbesc despre uh, uniunile uh, de credit corporatist care ar fi îngreunate dacă ar fi supuse aceleași reglementări ca uh, băncile, deci aceste cooperative de credit. Puteți uh, să vă asigurați că această uh, abordare de jos în sus va fi exclusă în cazul directivei eficiențelor de capital 4? Sunt de acord cu principiile și abordarea care sunt uh, în exemplele pe care le-ați uh, arătat aici. Cred că trebuie să evităm să includem uh, aceste organizații mici uh, pe care le-ați descris și pe care ar trebui să le încurajăm. S-ar putea să uh, există inițiative în acest sens ca parte a Uniunilor Piețelor de Capital în ceea ce privește pensiile. Întorcându-mă la întrebarea anterioară pusă de domnul Fox în legătură cu EIOPA, cred că, în general, o abordare uh, diferită ar trebui să uh, existe și uh, în ceea ce am citit deja este că se încearcă să se vină cu soluții care să recunoască diferența existentă pe piețe și să se propună soluții care să funcționeze cât mai bine cu putință în interesul Uh, unui număr cât mai mare de actori pe piață. Mulțumesc. Acum Molly Scott Cato pentru versi. Ați menționat în răspunsurile scrise că una dintre trăsăturile cheie ale acestui mandat parlamentar va fi renegocierea relației între Regatul Unit și Uniunea Europeană. În trecut, guvernul britanic a contestat o serie de regulamente în domeniul financiar și ne așteptăm la asemenea acțiuni și în viitor. Uh, au fost adresate mai multe întrebări legate de conflictele potențiale, însă aș vrea să vă întreb în legătură cu renegocierea pe care urmărește uh, Regatul uh, britanic. Uh, City-ul este zona uh, financiară cea mai mare și aș vrea să știu uh, cum vă, care este părerea noastră în legătură cu instrumentele financiare de retiv, legislația secundară care se referă la bănci și companiile de asigurări. Ca a fost membru al guvernului britanic, puteți să-mi spuneți dacă vă vedeți rolul în uh, negocierea și care este uh, strategia pe care ați propus-o pentru uh, a nu exista conflicte între obiectivele Uniunii Europene și cele ale legatului britanic. Am un răspuns simplu și anume vreau să fiu comisar european și Asta presupune că va trebui să îmi îndeplinesc responsabilitățile din portofoliu cât pot de bine natura uh, discuțiilor, a procesului de reformare uh, între guvernul britanic și alte state membre, precum și alții din alte instituții, este o chestiune care îi privește pe ei. Acesta este punctul meu clar de vedere. Așadar, nu văd cum aș putea să fiu într-un conflict de interese și sper să-mi fac uh, treaba ca și comisar european. Mulțumesc, uh, Marco Zani, pentru FTD. Mulțumesc. Domnul Juncker a anunțat numele comisarilor. Când a anunțat, am crezut că este o satiră politică, pentru că fiecare comisar a primit uh, portofoliu care nu îi se potrivește deloc și cred că în cazul dumneavoastră nu ați primit cu siguranță uh, Uh, portofoliul potrivit. Sunteți prieten al lobiștilor, a celor care lucrează în City. Uh, sigur că sunteți într-un conflict de interese pentru acest portofoliu. Veniți dintr-o țară care este dominată de serviciile financiare și de City, care este în afara zonei euro. Deci, cum puteți să reglementați interesele financiare uh, Uh, sunt lucruri pe care nu le cunoașteți foarte bine. Puteți asigurați cetățenii că veți fi imparțial, că o să lucrați într-o zonă atât de spinoasă și de sensibilă cum sunt serviciile financiare. O să puteți să vă vindeți uh, uh pachetele, uh, uh, puteți să spuneți că nu veți fi implicat în lumea financiară, pentru că cetățenii din Europa au îndoieli în legătură cu aceasta. În primul rând, așa cum am spus, uh, m-ați întrebat dacă am vândut pachetul uh, de acțiuni. Uh, nu știu dacă erau așa de multe, dar acțiunile pe care le aveam într-o companie, aceste acțiuni pe care le-am primit după ce mi-am vândut propria companie au fost vândute la 24 de ore după numirea mea. Nu accept caracterizarea pe care ați făcut-o uh, asupra modului în care voi aborda portofoliul meu sau uh, uh, asupra mea și țara mea. Și așa cum am spus mai devreme, am un punct de vedere cât se poate de clar, și anume potrivit tratatelor și un uh, jurământ solemn nu sunt două lucruri pe care uh, le iei în derâdere, uh, așa încât o să îmi îndeplinesc responsabilitățile dacă voi avea șansa să o fac și asta în interesul european. Mulțumesc, Caterin Stile de la SND. Mulțumesc. Domnule Juncker vrea să vă asigurați că cadrul de reglementare a serviciilor financiare ține cont de interesul consumatorilor și a investitorilor Uh, cu amănântul să îmbunătățească serviciile financiare pentru cetățeni. Numai 25% din cetățeni au încredere în bărci. Ceea ce sunteți de acord este foarte puțin. Ce măsuri veți lua pentru a reclădi încrederea, uh, încrederea cetățenilor în sistemul bancar, în uh, sectorul serviciilor financiare, pentru că acestea să fie competitive? Cum vă asigurați că cel mai înalt nivel de protecție este acordat orizontal fiscal, de asemenea și în relație cu legislația adoptată recent. Vă mulțumesc. Cred că intervenție fără microfon. Cred că ați ridicat un punct uh, important în discuție. Așa cum am spus uh, în uh, remarcele introductive, vreau să mă axez pe interesele consumatorilor în următorii cinci ani acest lucru este uh, extrem de important. În ultimii cinci ani a fost evident că capacitatea uh, că în următorii cinci ani trebuie să salvăm uh, sistemul financiar, însă, lăsând uh, criza în urmă, cred că putem să ne axăm mai mult uh, asupra uh, modului în care putem să aducem uh, mai multe avantaje cetățenilor, uh, consumatorilor. Din punct de vedere practic, dacă ne gândim la, de pildă la produsele de asigurări, asigurările autovehiclor sau asigurările uh, caselor, cred că în unele părți ale pieței se plătește mai mult astfel de asigurări decât în alte părți. Timpul în care se face Uh, rambursarea cheltuielilor uh, în baza poliției durează uh, mai mult în unele locuri decât în altele, trebuie să existe o transparență mai mare, să se dea mai multe informații consumatorilor. Oamenii trebuie să știe ce polițe semnează. Cred că trebuie să vedem dacă putem să realizăm acest lucru. Apoi, Uh, comisioanele uh, trebuie iarăși analizate și instinctiv spun, uh, cred că atunci când știi care sunt comisioanele și ce primești, este mai bine să se întâmple așa decât să plutești în ceață. Este o zonă foarte bogată și salut soluții și idei venite din partea tuturor cum putem să mergem mai departe în următorii cinci ani. Uh, K. Swinburne, ECR. Mulțumesc. Uh, am uh, ocazia să pun o a doua întrebare. De data aceasta nu rezist să nu pun întrebări tehnice la ceea ce am lucrat în Econ în ultimii cinci ani. În, în ceea ce privește textele legislative am avut regimuri pentru terțe țări care au fost contradictorii. Vreau să vă întreb dacă pentru a vă asigura că aceste regimuri uh, funcționează. Dacă vă gândiți uh, la o directivă omnibus uh, pentru ca aceste regimuri uh, pentru terțe țări să fie coerente, în special la MIFID și alte astfel de texte de reglementare. Ați spus în Uh, răspunsul dumneavoastră că uh, rezoluția CCP este foarte importantă. Cum vă asigurați că acest lucru este compatibil la nivel mondial? Vă mulțumesc. Mulțumesc. În ceea ce privește posibilitatea unei directive omnibus, Desigur, nu este un lucru la care m-am gândit în ultimile două săptămâni, însă cred că este o idee care merită să fie aprofundată. Abordarea mea, așa cum am spus-o și mai devreme, din abordarea reglementării în general, ar fi să pun la oaltă și să asigur o coerență a activităților din domenii diferite din cauza caracterului tehnic, dar și din cauza volumului mare de acțiuni. Trebuie să vedem cum se fac aceste interconexiuni între textele legislative și, ca regulă generală, cred că lucrurile mai simple sunt uh, cele mai bune. Cu siguranță doresc să analizez în continuare această posibilitate și să văd dacă este o idee bună sau nu. Apoi, mai general vorbind, în ceea ce privește CCP-ul, uh, și știți mai bine decât mine că aici este vorba de echivalența între reglementele noastre. Situația actuală nu este mulțumitoare, trebuie să găsim o soluție durabilă, viabilă. Știm că există o provocare iminentă pe care va trebui să încercăm să o rezolvăm ar fi bine să dăm echivalența americanilor, însă atunci și regulile lor ar trebui să fie la fel de bune ca uh, propriile noastre reguli este un lucru important. Știu că vicepreședintele Barnier uh, uh, încerca să obțină un acord pe această temă și o să încerc să merg pe aceeași cale. Uh, mulțumesc, Matt Carthy. Domnule comisar desemnat, vreau să mă întorc la problema conflictului de interese. Știți că mulți uh, comentatori și membrii acestei comisii au uh, îngrijorări că aveți uh, interese în sitiul londonez, unde ați construit rețele profesionale și personale semnificative i-am auzit pe mulți care își exprimă speranța că veți uh, susține regulamentele care se aplică industriei uh, serviciilor financiare. Nu sunt de acord că mai puțină reglementare este mai bun, este un lucru mai bun. Ce reglementări privind serviciile financiare trebuie uh, reformate, să fie unele să fie abrogate sau Uh, care credeți că sunt cele care ar trebui consolidate? Iar întrebarea mea uh, finală este cum uh, vedeți reconstruirea încrederii consumatorilor în serviciile financiare în Europa? Cum pot să creadă că veți prioritiza într-o, în situația în care aveți o alianță foarte strânsă cu industria pe care Uh, o reprezentați. O să încerc din nou. În primul rând am vorbit despre uh, importanța uh, clienților, consumatorilor și importanța ca serviciile financiare să le ofere produse bune și siguranță. Apoi, în al doilea rând, în ceea ce privește reglementarea, ați spus că nu sunteți de acord că mai puțină Uh, mai puține texte legislative sunt un lucru mai bun, o să fiți șocați, dar sunt de acord cu dumneavoastră. Ideea este că trebuie să avem un uh, volum adecvat de reglementări. Am văzut uh, ce s-a întâmplat că nu au existat suficiente mm, reglementări. Fiți convins de faptul că consider că trebuie să existe uh, un echilibru între reglementare și o economie care să funcționeze adecvat. Nu am spus că trebuie uh, să aruncăm uh, pe foc totul, însă trebuie să privim lucrurile realist, să vedem ce dispoziții avem avem un sistem uh, care ne permite revizuirea legislației, așa încât ar trebui să-l aplicăm. Însă, pe de altă parte, trebuie să ne asigurăm că există un echilibru. Și motivul este că atunci când uh, oamenii trebuie să răspundă la o criză, să reacționeze la o criză rapid și sub presiuni foarte mari și asta în orice domeniu, Sigur, toată lumea încearcă să facă ce poate mai bine, dar nu întotdeauna se axează pe ceea ce este mai important. Știu că, dar așa cum v-am spus, interesele mele uh, privind uh, sitiul londonez, uh, v-am spus, imaginea nu este cea pe care o descrieți, nu stau în fața dumneavoastră ca un reprezentant al sitiului londonez. Mulțumesc și uh, ultima întrebare de la Filip de Bacher uh, albe. Uh, este sacina mea să preia o serie de lucruri care au rămas în suspensie și aștept un răspuns prin da sau nu în legătură cu Uniunea Bancară. Veți introduce sau nu ultimul pilon uh, al Uniunii Bancare în 12 ani după ce în 12 luni, mă scuzați, după ce sunteți numit în ceea ce privește uh, planul uh, de garantare a economiilor. Apoi a spus că rolul cumulativ al reglementărilor joacă un rol important. Care vor fi prioritățile dumneavoastră? Veți înloc, înlătura o serie de obstacole cum uh, ar fi Solvency 2, MIFID 2, uh, aplicarea lor. Care este prioritatea dumneavoastră? Ce veți schimba? Același uh, lucru uh, se întâmplă și pentru ofertele publică. Există obstacole uh, foarte mari în calea întreprinderilor. Sunt întrebări cât se poate de concrete și aștept răspunsuri concrete din partea dumneavoastră. În primul rând, în ceea ce privește Uniunea Bancară, Mă tem că nu pot să vă dau un răspuns diferit de cel pe care l-am dat de câteva ori uh, în cursul acestei audieri în ceea ce privește uh, planul de garantare a depozitelor. Deci nu pot să răspund cu da sau nu, îmi cer scuze. Trebuie să facem sistemul să funcționeze, apoi, la timpul potrivit, uh, și întotdeauna facem asta aici, vom vedea care este efectul și vom trage concluzii dacă trebuie să schimbăm sau nu lucrurile. Aș vrea să vă pot ajuta mai mult, dar nu vă pot uh, da un calendar așa cum ați dori. În ceea ce privește Uniunea Piețelor de Capital, cred că exemplele pe care le-ați dat și obstacolele pe care vrem să le depășim sunt exact uh, zonele unde va trebui să analizăm mai aprofundat. Însă cred că după două săptămâni și dacă sunt uh, confirmat. Dar trebuie să vă spun că în două săptămâni uh, nu am uh, toate detaliile necesare care să mă poată să fac, care să mă facă să spun da, trebuie să scăpăm de acest regulament sau nu. Trebuie să înlăturăm toate obstacolele atunci când le identificăm și apoi să găsim un răspuns practic dacă lucrurile trebuie schimbate sau nu, dacă trebuie introduse lucruri noi sau nu, dacă regulile noastre uh, trebuie uh, extinse sau modificate. Vreau să lucrez la toate acestea cu dumneavoastră și cu alții care au idei. Sper să putem purta o dezbatere deschisă și pe baza acesteia să venim cu un calendar, cu planuri de acțiune începând cu o serie de măsuri care să uh, aducă cu sine o securitizare de bună calitate, iar apoi să avem un program